Aș dori să adoptăm ordinea de zi. Vă mulțumesc. Am următoarele comunicări. Joi 6 decembrie de la ora 9 la 10 vom avea o reuniune comună Econ MV privind taxonomia în domeniul finanțării durabile. După care, de la orele 10 la orele 12, vom continua reuniunea normală a Comisiei Econ care are pe ordinea de zi votul privind creditele neperformante, sau aceasta este speranța noastră, și audierea cu Elke König, uh, președinta uh, Consiliului Unic de Rezoluție. Punctul 3. Prezentarea negocierilor uh, în, desfășur, în desfășurare, Emir Refit, în prezența raportarului. Ultimul dialog tripartit pe acest dosar a discutat uh, derogarea pentru de la derogarea pentru, de la compensare pentru fondurile de pensii și discuții preliminare privind principiul unui uh, acces nediscriminatoriu, rezonabil și echitabil la compensare, modul în care sunt uh, tratate entitățile din uh, publice din state terțe și definirea contrapărților financiare și uh, îmi place această precizare subtilă că nu am ajuns la un acord uh, în ceea ce privește um, fondurile alternative de, de pensii, de pensii ocupaționale. Să sperăm că până la urmă vom ajunge la un acord cu Consiliul pe acest punct. Următorul punct, proiect de aviz privind de descărcare, de gestiune, raportor este domnul Frunzulică, căruia îi dau cuvântul, vă rog. President, thank you so much. In, in fact, uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președică. Dom- uh, doream să vă spun că frunzulică sau frunzuliță în limba română înseamnă uh, același lucru și și e o limbă romanică și trebuie să, să, să pronunțați numele Frunzulică, nu Frunzuliță, pentru că nu este un nume slav și după toți acești ani am considerat că este oportun să vă explic puțin uh, cum se pronunță corect numele meu. Vă mulțumesc! Dragi colegi, doream să încep prin a insista asupra importanței descărcării de gestiune pentru cele trei autorități de supraveghere, uh, ESMA, uh, EBA și EIOPA, ca o ocazie de a identifica probleme posibile și pentru a face propuneri de a îmbunătăți activitatea acestor autorități. În plus, aș dori să plec de la recomandările Curții de Conturi care ne spun că tranzacțiile care stau la baza conturilor anuale pe anul 2017 și în ceea ce privește cheltuielile, plățile uh, făcute sunt uh, în, re- în regulă și legale. Ținând seama că aceste, au, aceste autorități au comandat integrarea pieței și au și obiective de protejare privind Uh, stabilizarea sistemică și protecția consumatorilor, insist asupra rolului central al autorităților pentru a supraveghea mai bine sistemul, sistemele financiare ale Uniunii Europene, con, uh, integrând, coordonând uh, supravegherea consolidată din partea autorităților competente naționale. Domnul și domnilor, dragi colegi, Chiar dacă în urma retragerii Regatului din Uniunea Europeană veniturile acestor uh, autorități vor scădea. Cred că trebuie să insistăm asupra necesității găsirii unor mecanisme adecvate de uh, finanțare, pentru că doar uh, resurse financiare suficiente vor permite acestor autorități să se achite în mod consistent, independent și eficace de mandatul uh, care le revine. În urma deciziei Consiliului European din 20 uh, noiembrie 2017 de a reloca uh, Autoritatea Bancară Europeană la Paris, uh, și nu aș dori să revin la modul în care a, s-a petrecut uh, această decizie de mutare, aș dori să vă atrag atenția și asupra ultimelor implicații bugetare acestui, acestei mutări. Și în plus, cred că este nevoie de mai multe resurse alocate sarcinilor de a combate activitățile de spălare a banilor, care să permită de asemenea desfășurarea uh, anchetelor din partea autorităților de supraveghere europene pe plan național. În contextul negocierilor în uh, desfășurare legate de revizuirea mandatului autorităților de supraveghere europene, consider că avem nevoie de pașii necesari pentru a ne asigura că autoritățile competente pun în aplicare cadrul de reglementare european de combatere a, acti- a activităților de spălare de bani și de finanțare a activităților uh, teroriste. ABE, Autoritatea Bancară Europeană, împreună cu EIOPA și ESMA, ar trebui să discute modul în care trebuie să fie incluse riscurile legate de uh, activitățile de spălare de bani și de combaterea activităților teroriste în cadrul de, de reglementare de, de, de supraveghere. Din punct de vedere uh, bugetar, 29% din uh, din, uh, din taxele plătite, ESMA primește o parte din finanțare uh, din partea entităților uh, supraveghe- supraveghete, ceea ce s-ar putea să afecteze independența activității de supraveghere acest apel de a garanta, de a garanta independența este unul valabil și pentru EIOPA. EIOPA este fina, uh, finanțată cu 40% uh, de la bugetul european și 60% prin contribuțiile directe din partea autorităților competente uh, naționale. Drept urmare, este nevoie tot mai mare de o supraveghere tot mai strânsă în anumite state membre pentru a rezolva Uh, vulnerabilitățile în domeniul pieței asigurărilor și pentru a proteja consumatorilor în fața practicilor neloiale din partea unor multinaționale. Și există multe exemple în acest sens, mai ales în Europa Centrală și de Est, unde sunt puse pe piață produse de asigurări de o calitate mai proastă decât în alte state membre. Și în fine, ținând seama de natura mandatelor lor, consider că Autoritatea Bancară Europeană, ESMA și EIOPA ar trebui să dea dovadă de un grad mai mare de transparență, nu doar în fața Parlamentului European și a Consiliului European, dar și în fața cetățenilor europeni în general. Vă mulțumesc tuturor și aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu dumneavoastră la amendamente pentru a obține un, un proiect de aviz mai bun pe acest subiect atât de important pentru piețele financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorului. Și acum, în numele PP, are cuvântul uh, Werner Lange. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, punctul de plecare acestui proiect de raviz sunt, este raportul, sunt rapoartele uh, curții de, cont, curții de conturi. Și nu cred că trebuie să fim uh, mulțumiți de, de rapoartele curții de conturi. Din punctul meu de vedere, acestea sunt uh, superficiale și se deosebesc uh, prea puțin în uh, afirmațiile făcute. Nu prea intră în profunzimea chestiunii. Deci, în legătură cu EIOPA, lucrurile s-au, s-au desfășurat în general bine pe chestiunile esențiale. La ESMA, la fel, pe chestiunile generale nu s-au înregistrat probleme și în ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană, acolo se spune și dacă așteptați puțin o să găsesc exact locul. Da, acolo se spune în toate chestiunile generale totul este în ordine, deci o exprimare similară. Însă, detaliile care sunt prezentate stârnesc totuși câteva întrebări. Drept, ar trebui să discutăm anumite chestiuni. Uh, plățile contractu- uh, contractuale, uh, faptul că nu au fost făcute publice toate detaliile contract, contractelor de angajare, dacă achizițiile, licitațiile publice au respectat cadrul legal nu mi se pare suficient. Sarcina noastră este de a prezenta un proiect de aviz uh, Comisiei de Control Bugetar. Deci, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să acordăm mai mult timp acestui subiect decât a făcut-o Curtea de Conturi. Aceasta este prima uh, remarcă. A doua remarcă se referă la propunerile colegului nostru Frunzulică în legătură cu toate cele trei agenții, a ales aceeași uh, formulare, schimbând doar titlul agențiilor respective. Deci, formularea este identică, doar în ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană, a fost introdus un al șaselea punct în care se insistă um, asupra faptului că această autoritate va părăsi Regatul Unit în anul 2019 și atrage atenția asupra consecințelor bugetare nu cred că examinarea noastră ar trebui să se limiteze aici. Se stabilește faptul că personalul trebuie să-și schimbe obiectivul uh, și, și la EIOPA, în cazul EIOPA, Mie mi se pare că această agenție recurge la activități care nu țin de centrul mandatului uh, său. Se ocupă de tot felul de alte chestiuni și nu de uh, nucleul uh, mandatului care i-a fost uh, acordat. Și apoi, în punctul 4, se insistă asupra faptului că toate cele trei agenții, pe lângă prerogativele existente, ar avea nevoie de prerogative eh, care se referă la combaterea activităților de spălare de bani și activităților eh, eh, teroriste, prerogative care țineau și țin de prerogativele terților naționale. Deci, uh, proiectul de aviz este atât de simplu încât am fi putut să renunțăm la el. Este prea simplu, nu, nu se ridică la înălțimea standardelor pe care ar trebui să le atingem la Comisia Econ. Este un lucru simplu din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului ECR și aș dori să spun uh, bun venit noului membru din partea ECR, Ralph uh, Paet. Ralph Packet. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă numesc Ralph Packet și îl înlocuiesc pe Sander Lunes, care de curând a devenit ministru de apărare în Belgia și doream să spun că aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu dumneavoastră, nu doar pe aceste trei uh, dosare, înțeleg că acestea nu sunt cele mai delicate din punct de vedere politic, dar cu toate acestea trebuie să ne ocupăm de ele. Um, privind cu ochi foarte buni uh, formularea privind mandatul și sarcinile autorităților de supraveghere și privind eforturile de realocare pe plan intern a uh, bugetului de, dedicat personalului, de exemplu. Ne place de asemenea trimiterea la uh, măsurile de combatere a spălării de bani, un fenomen care ne-a preocupat tot mai mult în ultima perioadă și sunt, consider, sunt sigur că ne va preocupa și pe viitoare. Am citit cu toții despre razia de la Deutsche Bank de săptămâna trecută. Ne bucură faptul că și raportorul consideră că Autoritatea Bancară Europeană trebuie să aibă un rol mai mare când vine vorba de combaterea uh, activităților de spălare de bani, așa cum o făcuse și uh, Comisia în comunicarea din septembrie. O să examinăm uh, formulările pe fiecare paragraf când vine vorba de AML și CFT, mm, combaterea Uh, spălării de bani și uh, finanțării terorismului, înțelegând prea bine că nu acesta este momentul pentru a reforma profund uh, mecanismele europene în acest sens. Apreciem de asemenea trimiterea la Brexit și la consecințele asupra finanțării autorităților de supraveghere europene și aștept cu nerăbdare colaborarea împreună cu dumneavoastră pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spunea domnul președinte. Descărcarea de gestiune poate să devină delicată din punct de vedere politic, nu, este, nu are un caracter întotdeauna atât de neutru. Wolf Klintz are cuvântul acum în numele grupului politic al de. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru și al Comisiei pentru Control Bugetar. Descă- descărcarea de gestiune va fi examinată în detaliu în uh, Comisia de Control Bugetar, așa cum ne-a spus deja Werner Langen o să, nu o să am o intervenție prea lungă pentru că antevorbitorii mei s-au referit la multe chestiuni. Ce aș dori să spun este că faptul că în ultima perioadă ne confruntăm cu atâtea cazuri de înșelăciuni, de criminalitate financiară, de evaziune fiscală, de spălare uh, a banilor. Ne demonstrează că din punctul de vedere al mecanismelor de supraveghere lucrurile nu funcționează atât de bine cât ar trebui. Și să spunem că este vorba doar de pregative, prerogativele autorităților naționale nu este suficient. Autoritățile de supraveghere europene ar trebui să coordoneze aceste activități de supraveghere pentru a mai evita asemenea cazuri. Din acest punct de vedere se regăsesc prea puține lucruri în proiectul de aviz, așa cum nici Curtea de Conturi nu prea se referă la această de, uh, deficiență. Și eu mi-aș fi dorit mai multe informații, mai ales din partea autorității bancare europene, privind consecințele acestui mutări de la Londra la Paris, din punct de vedere al personalului, din punctul de vedere al uh, aspectelor financiare. Poate este un subiect care va deveni mai de actualitate în anul viitor. Uh, în ceea ce privește ESMA, cred că anul viitor ne vom confrunta cu principalele modificări privind mandatul acestei agenții. Și în ceea ce privește IOPA, așa cum a spus Werner Lagan, într-adevăr încearcă parțial să se implice în analizarea, în evaluarea modelelor interne folosite de entitățile financiare, uh, un domeniu în care poate ar trebui să dea dovadă de mai multă reticență din punctul meu de vedere. În general, din punctul meu de vedere, cooperarea între cele trei autorități europene de supraveghere și autoritățile competente naționale ar putea fi îmbunătățită și mai mult și urmează să discutăm și discutăm raportul de pachetul de revizuire a autorităților de supraveghere europene, ocazie cu care cred că trebuie să ne asigurăm că această cooperare între cele trei autorități este reajustată pentru a îmbunătăți mecanismul de supraveghere, ne uh, luând uh, prerogativele autorităților naț- uh, naționale și ne descurajându-le nici pe acestea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, nu-l văd pe Sven Gigol prezent. Nu știu dacă cineva, altcineva din partea verzilor dorește să îl înlocuiască. Dorește cineva să intervină în numele verzilor sau trecem la următorul grup? Niciun răspuns, deci presupun că nu. Nu văd uh, vorbitori nici din partea altor grupuri politice, deci putem trece la intervențiile spontane. Pervanș Beres. Uh, Mulțumesc. Cred că aceste rapoarte de descărcare bugetare sunt importante Mă bucur că Comisia de Control Bugetar își face munca într-un mod aprofundat. Trebuie să fim atenți, totuși, aceste rapoarte nu trebuie să se transforme în rapoarte în care mm, amestecăm mm, cam tot ce ne dorim noi să menționăm despre respectivele agenții. Spun acest lucru gândindu-mă la două elemente menționate pe timpul discuției. În primul rând, să știm dacă cele trei autorități uh, despre care este vorba aici uh, ar trebui să intervină în lupta împotriva spălării banilor, de pildă, sau în lupta împotriva terorismului. Aceste subiecte sunt uh, discutate uh, în cadrul raportului pe care încerc să-l scriu cu Otmar Caras și ca acesta să fie adoptat, să sperăm și sper să mă înțelegeți când vă spun că nu vreau să anticipăm în vreun fel rezultatul acestor discuții atunci când scriem raportul de descărcare bugetară, căci altfel cumva uh, ar fi nociv uh, pentru examinarea propunerilor comisiei și chiar uh, președintele Comisiei Tax 2 ar trebui să mm, înțeleagă atunci când ne uităm la ce concluzie am ajuns. Deci simpla cooperare între autoritățile naționale nu este suficientă pentru a avea o supraveghere adecvată a operațiunilor de spălare de bani. La fel, în ce privește modelele interne, mi se pare că vom avea această dezbatere în momentul în care vom uh, revizui uh, textele și să ne întrebăm dacă autoritatea trebuie să aibă mai multe misiuni de îndeplinit. Este o chestiune care ține de recadrarea competențelor, dar nu de bună gestionare a EIOPA a bugetului său. Vă propun așadar să fim serioși și să discutăm în cele mai mici detalii despre bugetele celor trei autorități, dar să nu amestecăm această discuție cu celelalte aspecte, pentru că um, s-ar putea să aduceți atingere competențelor altei comisii. Thank you. Vă mulțumesc. Așadar, Domnul Frunzulică, raportorul, și mi cer scuze dacă v-am stălcit numele mai devreme. Da, știți, când îmbătrânești, tinzi să repeți aceeași greșeală. Nu, nu era o greșeală. Aveți cuvântul, domnule raportor. Am simțit că dumneavoastră, ca și italian, ar trebui să înțelegeți, dar vă mulțumesc. Sunt mirat puțin de abordarea foarte critică a domnului Lange, deoarece în ultimii ani nu l-am auzit să aibă o asemenea abordare pentru celelalte rapoarte de descărcare a celor trei autorități. Domnule Lange, am citit descărcările pe ultimii 10 ani și cam toate au aceleași structuri. Sunt descărcări, atenție! Și știți, consilierii de la această comisie mi-au spus că trebuie să ai maxim 1450 uh, de caractere, inclusiv spațiile dintre uh, litere. Aceasta este regula. Eu am menționat toate aspectele importante pentru aceste trei autorități. Există, evident, multe alte lucruri de întreprins, și am vorbit despre lupta împotriva spălării de bani și lupta împotriva finanțării terorismului și mm, cooperarea celor trei instituții cu Banca Centrală Europeană este de asemenea foarte importantă. Dar oricum aștept amendamentele dumneavoastră, aștept propunerile dumneavoastră de modificări și de propuneri de noi subiecte. Înțeleg abordarea critică, dar vă rog să veniți cu ceva concret, uh, cu niște propuneri concrete. Nu am auzit nimic concret, doar critici. Că e prea general, că nu abordează. Ce nu abordează? Vă rog să-mi spuneți. Pentru că M-am uitat la descărcările pe ultimii 10 ani, structura era cam aceea și am încercat să mă diferențiez și, de exemplu, n-am spus același lucru pentru Autoritatea Bancară Europeană, ca și pentru EIOPA, am vorbit despre schimbarea sediului și alte aspecte importante, dar nu am auzit nimic despre ce anume contează pentru dumneavoastră. Da, Mulțumesc. Calendarul este după cum urmează termenul limită pentru depunerea amendamentelor 6 decembrie, examinarea amendamentelor uh, pe 5 ianuarie și de asemenea vot în Comisia Econ pe 24 ianuarie. Acum trecem la următorul punct de pornire de zi. Trebuie listele de vot. Aș vrea să rog secretariatul grupului meu să mi le dea.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 Please, I was checking my, the order of my papers, but you have the floor. Aveți cuvântul până îmi pun hârtiile în ordine. Mulțumesc, domnule președinte. La solicitarea grupului Socialiști Democrați aș vrea să amânăm votul despre raportul spus benchmark. Cred pozițiile grupurilor nu sunt încă finalizate și am preferat să nu îl votăm astăzi. Thank you. Mulțumesc. I see nodding from the EPP coordinator. Văd că și coordonatorul PP este de acord. This one and we, uh, we, uh, Deci la mânăm, începem votul, dar mai întâi facem uh, o verificare, un vot de probă. S-a deschis votul, cum vă spuneam, un vot de probă. Vote is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 Ok, so we start... Uh... Începem cu amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Check, the vote is open. Amendment 6. Verificăm, s-a deschis votul la amendamentul 6. SMEs growth market. No, yeah. Vote is closed. Is adopted 17 to 15. Se adoptă 17 voturi la 15. Compromisul A. Cine este pentru? Against. Abstentions adopted. Se adoptă compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul C pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 20 cu un amendament oral al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva, verificăm 32 să deschizi votul. S-a închis votul. 19 pentru 18 împotrivă se adoptă. 35. Compatibil pentru împotrivă abțineri se adoptă. 34. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2. Pentru împotrivă. Verificăm amendamentul 2. S-a închis votul.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 Verificăm 43, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 pentru, 70, 17 împotrivă, 44 pentru împotriva se adoptă, pentru împotriva abțineri. Verificăm 44, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm propunerea comisiei astfel amendată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. 32 de voturi pentru, 5 abțineri. Votul deciziei de a începe Președintele este întrerupt. Am arătat deja că nu am cartela de vot, deci puteți, vă rog, să mă adăugați. Deci votul deciziei de a începe trilogurile s-a deschis votul, vot cu apel nominal, plus 1. S-a închis. 34 plus 1. Avem majoritate calificată. Mulțumesc, felicitări raportorului. Which is this one? No. Okay, so, so we vote first the regulation. So. Deci votăm mai întâi regulamentul. Mm. E vorba E vorba de facilitarea distribuției transfrontaliere a fondului de investiții colective. Compromisul B. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. We have to find it. Yes. So, amendment 1A. Amendamentul 180 pentru împotriva abțineri is the famous one, Marcus. Marcus, da, acela este, bine cunoscutul. Favor. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, un, o chestiune de procedură. Am uh, acceptat să votăm Deci, o chestiune de procedură. Pentru a evita controversele, am acceptat această solicitare dar doresc să spun foarte clar că amendamentele nu vor fi declarate admisibile de acum încolo dacă nu sunt în domeniul de aplicare a regulamentului. Trebuie să evităm precedentul de a începe să modificăm alte regulamente. Deci, cu excepția cazului în care există un consens larg între grupurile politice că e nevoie de asta, dar în rest nu putem să ne apucăm noi să modificăm alte lucruri, să fie foarte clar. Dar am acceptat uh, de această dată, nu are rost să dezbatem din nou acest lucru. Bine, vă voi da cuvântul. Vă spun doar în legătură cu comportamentul meu din viitor că, cu excepția cazului în care există un consens larg, nu voi declara admisibile amendamente care nu sunt în domeniul de aplicare al temeiului juridic și a textului pe care îl modificăm uh, pe baza procedurii legislative ordinare. Brian. Um, iau cuvântul doar pentru a vă spune că aveți dreptate, domnule președinte. Ne-ați dat ocazia să, să ne exprimăm la nivelul întâi în legătură cu un lucru în legătură cu care nu am, ne-am exprimat niciodată. Acum este cunoscut punctul de vedere al Parlamentului. Până acum nu era. Deci mă bucur că ne-ați dat ocazia să votăm acest lucru. Acum există certitudine juridică. Data viitoare, când vine Comisia cu o propunere, uh, ar fi bine să includă toate chestiunile relevante și să nu folosească mijloace secundare care nu sunt uh, cele mai bune din perspectivă legislativă, dar respect hotărârea dumneavoastră. Mulțumesc. Continuăm votul. Compromisul E. Cine-i pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Și acum votăm propunerea comisiei astfel modificate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ah, we saw. You have now. Okay, good. Acum ați primit între timp uh, cardul de vot. Foarte bine. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, nicio, um, niciun vot împotrivă și 5 abțineri. Vot privind uh, decizia de a intra în negocieri interinstituționale, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri. Deci avem um, majoritatea calificată, putem intra în uh, trilog. Felicitări raportorului. Acum votăm directiva. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru Pagina 11. D. Pentru potriva țineri se adoptă. Acum votăm propunerea comisiei astfel modificate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Și acum votăm decizia de a intra în negocieri interinstituționale, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, 33 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Deci, uh, punctul 10 a fost uh, amânat, așa cum am hotărât. Trecem acum la raportul lui Paul Tang în legătură cu un uh, sistem comun privind uh, taxa pe servicii digitale, veniturile uh, din servicii digitale. Amendamentele 30, 31 și 32, vot cu apel nominal. Deci e o propunere de respingere. S-a deschis votul cu apel nominal. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 34 de voturi împotriva și 4 pentru. Compromisul A. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 20 de voturi împotrivă și 19 pentru. 141 acum. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154. S-a deschis votul electronic de verificare. S-a închis votul. 20 împotrivă, 19 pentru, se respinge. 25 pentru, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, 15 împotrivă. 156 pentru, împotrivă, PP-ul este pentru, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 20 împotriva și 19 pentru. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 de voturi pentru, 16 împotrivă. 166 și 167 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Cred că se respinge, dar nu e clar. S-a închis votul, se adoptă cu o diferență de un vot. 20 pentru, 19 împotriva. A fost bine că am verificat. 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 169 pentru, împotrivă, se verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 20 pentru și 19 împotrivă, 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 171 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 172 pentru împotriva abțineri se adoptă. 173 și 174 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. 179 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotriva Liberalii cum votează? Cred că se adoptă, dar totuși verificăm uh, prin vot electronic. S-a închis votul? Se adoptă, da. 21 la 15, 41 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. Liberalii sunt pentru, deci înseamnă că se adoptă, da, cu aceeași majoritate se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Verificăm votul pentru amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 20 de voturi pentru, 19 împotrivă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru împotriva abțineri se respinge. 70 pentru împotriva abțineri se respinge. 71 pentru împotriva abțineri se respinge. 72 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 78 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 79 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru împotriva abțineri se respinge, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 20 la 19, restul devin caduce, compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 103 pentru Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23 de voturi împotriva, 16 pentru, 104 pentru împotriva abțineri se respinge, 105 pentru împotriva abțineri se respinge, 106 pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru împotriva Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotriva, 15 pentru împotriva. Da, verificăm votul pentru amendamentul 15. Cred că e aceeași majoritate, dar uh, e strânsă. S-a închis votul. Da, 20 la 19, 108 pentru împotriva. Verificăm. 108 s-a deschis votul. Să vedem care va fi rezultatul. S-a închis votul. Da, 20 la 19 se adoptă. 109 pentru împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă, 117 pentru împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru împotriva abțineri se adoptă, 120 <clears throat> pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă, 127 pentru împotriva abține se respinge, 128 pentru împotriva abține se adoptă și acum votăm comisia, uh, propunerea comisiei astfel modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 2 împotriva și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Trebuie să votăm un aliniat din rezoluție legislativă, anumite aliniate în rezoluție legislativă. Votăm un bloc de la 3 la, 39 pentru împotriva abțineri se resping. Deci rezoluția legislativă este adoptată astfel modificată. Hello, we go to... Și acum trecem la raportul Rosati. Nu am titlul, poate trebuia să-l citesc. Da, este cel cu privind o prezență digitală substanțială. Amendamentul 15. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, 36 de voturi împotrivă, unul pentru, să respinge. <laughs> It's on the record that you voted for your... Um, este în procesul verbal trecut că ați votat pentru propriul amendament. 62 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se respinge. 65 pentru, împotriva verificăm. 65 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, 20 de voturi pentru 19 împotriva se adoptă. 67, 68 și 69 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, verificăm din nou. Uh, am o bănuială în legătură cu rezultatul, dar S-a închis votul, da, 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 80 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 19 pentru, 19 împotrivă, egalitate, deci se respinge. 81 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 82 pentru împotriva țineri se respinge. 83, 84 și 9 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 20 pentru, 17 împotriva se adoptă. 85 împreună cu 86 pentru împotriva țineri se adoptă. 87 pentru împotriva Verificăm amendamentul 87, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotrivă, 88 nu este caduc, 89 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul pentru 89. Vote is closed. S-a închis votul, egalitate, 19 la 19 se respinge. 90, drept urmare, pentru, împotriva abțineri se respinge. 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90. Doriți să verificăm? 91 s-a deschis votul. Oh, I've seen the liberals voting in favor now. Okay, so good, we checked. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă, da. 21 pentru 18 împotrivă. Deci avusese în dreptate. 92 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva, verificăm. 93 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 20 pentru 19 împotrivă, 95 pentru împotriva țineri se adoptă 96 împreună cu 10 pentru împotriva țineri se adoptă 97 pentru împotriva abțineri se adoptă 98 pentru împotriva țineri se adoptă compromisul H pentru împotriva țineri se adoptă 104 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul K pentru împotriva țineri se adoptă Amendamentul 12 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 12, să deschizi votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 21 pentru, 18 împotriva. Amendamentul 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru, împotriva. Verificăm 114 să deschizi votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotriva, 116 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva verificăm s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge 19 împotriva, 16 pentru. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotriva abțineri se respinge, 26 pentru Împotriva verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. Am închis votul, se respinge. 19 la 18. Compromisul B. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, verificăm, am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. Se adoptă 20 la 19. 37. Este caduc? No, in mine note. Okay, so... Pe lista mea nu, preci- nu se precizează acest lucru, dar este caduc. 38. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 39. Pentru, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 20 de voturi pentru, nu o să facem împotriva. 41 pentru, verificăm. S-a deschis votul, no, amendamentul 41. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge 20 la 19. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E nu, trebuie să supunem la vot separat. D. Okay, that's I've totally different yeah. voting list, but so this is the okay. These are the two to be voted. Okay, we need to vote 109. Da, trebuie să supunem la vot 109. Nu e pe lista de vot și de amendamentul Evei Jolie privind articolul 6 de 9. Amendamentul 109. Nu știm cum trebuie să votăm. Presupun că vom vota pentru prin analogie cu ce s-a întâmplat înainte, însă nu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 Și verificăm amendamentul 46. S-a deschis votul. Același amendament din partea doamnei Eva Jolie. What, what? Vote is open and still... Am deschis votul pentru amendamentul 46. That's next. Next, next. That was the change in the order that I... Vote is closed. S-a închis votul, a fost respins 19 la 17. Și acum supunem la vot compromisul E. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu 46. A, nu, îl votasem deja. Deci 47 pentru împotriva abțineri se respinge. 48 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. 57 împreună cu 7. Pentru împotriva țineri se adoptă. 59 pentru împotriva țineri se adoptă. 61 pentru împotriva țineri. Verificăm 61. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge 20 față de 19. Să punem la vot propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, 36 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Haideți să supunem uh, să supunem votului în bloc amendamente 16, 17 și 18. Cine este pentru, împotriva abțineri, sunt respinse. Rez- rezoluția legislativă este adoptată. Felicitări raportorului. Now we move to annual report on competition Trecem la raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Ok. Compromise. Compromisul A. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru, împotriva Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Egalitate se respinge. 29 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. Oh my God. we have a flood here. Vote is closed. Uh, rejected. S-a închis votul, se respinge 23 la 15. Da, fusese 34. Acum compromis, compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, verificăm. Vote is closed. S-a închis votul egalitatea deci se respinge. Compromisul G pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul G. A, și a, acum compromisul H pentru împotriva țineri se adoptă. Pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru împotriva țineri se adoptă. Verificăm. A, ați votat împreună. Verificăm atunci. Yeah, yeah, no, my vote is close. Is adopted. S-a închis votul, se adoptă 23 pentru, 15 împotrivă. Deci a fost retras. Continuăm cu 91 pentru 91 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru împotriva Deschidem votul pentru a verifica 107. Vote is closed. Am închis votul, se adoptă. 23 pentru, 15 împotrivă. Compromisul M pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 117 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 23 pentru 15 împotriva. 118 ar trebui să vină după compromisul cu 118 pentru împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru împotrivă verificăm, s-a deschis votul pentru 120. Vote is closed. S-a închis uh, votul. 22 pentru, 16 împotrivă se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 128 pentru, împotrivă, verificăm, 128, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 20 pentru, 18 împotrivă, 129 pentru, împotrivă, verificăm 129, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, 20 pentru, 18 împotriva se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva ține se adoptă. Amendamentul 136 pentru, împotriva, verificăm 136, s-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. S-a închis votul, se adoptă 19 pentru, 17 împotriva Compromisul Q pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, verificăm s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă. Verificăm 147, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 19 pentru 18 împotrivă. 150 pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul pentru 150. Vote closed. S-a închis votul. Se adoptă. 35 la 3. A fost foarte strâns. 152 pentru, împotrivă, verificăm. 152, avem nevoie de această verificare. Vote is closed. S-a închis votul. 19 la 15 se adoptă. 153 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge 22 la 15. 154 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, PP, votează împreună, abțineri se respinge. 160 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 161 pentru, împotrivă, Verificăm să deschizi votul. Vote is closed. S-a închis. Se adoptă. 20 la 18. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 162. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 163 pentru. Împotrivă. Verificăm. Să deschizi votul la 163. S-a închis. Se adoptă. 20 la 18. 165 pentru. Împotrivă. Verificăm. 165. S-a închis votul. Se adoptă. 166 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 173 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. 20 la 18. Compromisul T. Pentru, împotrivă. Verificăm, S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 20 la 15. Compromisul U. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 190. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. 20 la 18. 187 pentru, împotriva abțineri se, se respinge. 192 pentru, verificăm, 192. S-a închis votul. Se adoptă. 194 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru împotriva abțineri se respinge, 198 pentru împotriva abțineri se adoptă, 199 pentru împotriva, verificăm 199. S-a închis votul. Se respinge. 202 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 201 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adopte. 212 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri. Se, adop- se respinge. Compromisul de A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 218 pentru împotriva. Verificăm. 218 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 220 pentru împotriva abțineri se respinge. 221 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea U2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă. Verificăm. Amendamentul 2. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să votăm și amendamentul 3? Da. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. Se respinge. Egalitate. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Referirea 4 și 5. Le votăm în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sugerez să votăm în bloc referirile de la numărul 6 până la numărul 10, dacă sunteți de acord, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, verificăm. S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrivă se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se, se respinge. Considerentele, amendamentul 12 pentru, împotriva, verificăm să deschizi votul.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 S-a închis. Se adoptă. Inta aliniatul 1 pentru, împreun, împotrivă, s-a deschis votul la Inta 1. Vote is closed. S-a închis. Se adoptă. 20 la 18. Inta alineatul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Inta alineatul 3 pentru împotrivă abțineri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 7 împotrivă. Verificăm Agri 7. S-a închis votul. Aceeași majoritate se adoptă. Alineatul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. 12 este inclus, nu, 12 pentru, împotrivă. Nu, verificăm 12. S-a închis votul, se respinge. 13 agri pentru, împotriva abțineri se respinge, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva. Verificăm. Să deschizi votul la agri 15. S-a închis. Se adoptă 19 la 18 agre, alineatul 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Agre, alineatul 16. S-a închis votul. Se respinge. Agre, alineatul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alineatul 19, pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm textul astfel amendat, vot cu apel nominal, vot cu apel nominal. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 2 împotriva obținere. Textul este adoptat. Felicitări raportorului. Next meeting, uh, Thursday. Următoarea întâlnire pe 6, joi pe 6 decembrie și cum avem din nou un vot, nu, nu vine Moș Crăciun, Altfel o să vă aducă cărbune dacă nu sunteți prezenți la vot. Vă rog să fiți prezenți pe 6 decembrie. Ședința de asta se încheie. Because if we are such